Oh În conformitate cu regula 105.6, președintele conferinței uh, președinților de comisii m-a informat uh, că nu au fost aduse obiecții uh, la conferința președinților de comisii la recomandările Comisiei Envi de a nu se opune unui act de implementare. Dacă nu sunt aduse obiecții de către un grup politic sau de membrii care ajung să num, uh, de membri până la 24 de ore, atunci recomandările uh, se consideră a fi uh, fost adoptate, altfel recomandările ar fi supuse la vot. Recomandarea este disponibilă pe site-ul plenarei. Închid acum această sesiune de anunțuri și trecem la primul punct.